Cred că putem începe. Vă rog să luați loc. Ja, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer letzten Tran Bună ziua tuturor. Bine ați venit la ultima întâlnire Tran din acest an. Bine ați venit, doamnelor și domnilor. Să trecem la primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. După cum știți, votul cu privire la o strategie în domeniul aviației pentru Europa a fost amânat, însă domnul Telicica ne va spune câteva cuvinte despre acest lucru ulterior. Putem aproba ordinea de zi așadar? Foarte bine. Acum are cuvântul domnul Telicica cu privire la o strategie în domeniul aviației pentru Europa. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnilor și domnilor. Aș dori să vă clarific câteva lucruri, pentru că au fost transmise câteva e mail în ultimele 72 de ore și aș dori să clarific câteva dintre informațiile din acele e mail -uri. Țineți minte că eu aveam uh, intenția de a da acestui raport o structură concisă și clară și raportorii în umbră mă sprijinau în, mă sprijinau în acest efort. Am încercat să abordăm câteva dintre lacune și am uh, subliniat încă de într-un început această strategie și mă bucură faptul că am ajuns la un acord în acest sens cu raportorii în umbră. Aș dori să le mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră pentru faptul că am lucrat foarte repede pe acest dosar și am ajuns la un uh, Uh, raport în care abordam toate problemele într-un al, un alineat. Nu a fost o inflație a întregului text. Acestea fiind spuse, aș dori să mai spun un lucru. Am făcut un lucru care se alinează, care respectă regulile de procedură. Aici nu repet doar cele spuse de secretariat. Vreau să vă atrag atenția că eu mi-am făcut temele, am citit regulile de procedură. Ce am făcut practic? Avem nevoie de un aviz de la... Am primit un aviz de la Comisia pentru Ocupare. Acesta are 5 pagini și 42 de puncte. Adică 42 de puncte, la fel ca raportul meu. Poate că raportorul pentru aviz de la Ample nu a avut uh, acordul raportorilor săi din umbră ca să ajungă la un aviz mai succint. Însă vreau să subliniez faptul că în niciun caz, la niciun alt raport de aviz, la niciun alt aviz, nu s-ar fi ajuns la un document final la fel de mare sau mai mare decât raportul în sine. Sunt câteva chestiuni de competențe exclusive pentru TRAN, respectiv pentru EMPL, și câteva chestiuni de competențe uh, um, comune. Noi am încercat să cerem un uh, aviz uh, cât mai concis, câteva dintre chestiuni au rămas în document, am încercat să fie un document cât mai scris, chiar dacă, cât mai succint, îmi cer scuze, chiar dacă eu nu am fost neapărat de acord cu anumite chestiuni, am reușit să obțin o majoritate destul de mare în favoarea acestei abordări. Într-o lume ideală, unii dintre colegii de aici de la TRAN nu ar mai continua să înainteze amendamente care vizează competențele ample și viceversa. Dar nu așa s-au întâmplat lucrurile. Și atunci singura opțiune a fost cea cu care ne confruntăm acum. Aș putea să-i propun comisiei să avem un vot cu privire la acest document. Și am acest drept, pentru că regulile de procedură spun clar că este competența exclusivă a raportorului. Și acest lucru este validat printr-un vot. Asta înseamnă că Comisia Ample poate să își înainteze, să își retragă avizul și să îl reînainteze în plenară. Și atunci vom pierde vremea. Ca să prescurtez întreaga istorie, fără să mai intru în detalii, aș dori să mulțumesc și secretariatului pentru col- colaborare. Fiecare prevedere din regulile de procedură a fost respectată. Noi am încercat să menținem calitatea foarte înaltă a raportului. Vom vota săptămâna viitoare și vom fi pregătiți pentru la anul când va veni comisia cu propuneri uh, la care se referă strategia. Însă, se pare că nu așa se va întâmpla. Vom avea un vot în plenară în februarie, noi acum pierdem vremea. Bineînțeles. Ce putem face totuși? pur și simplu să scoatem tot ceea ce ține de competențele exclusive ample și apoi să mergem direct în plenară. Dar insist, aici noi respectăm regulile de procedură. Chestiunile care țin de competența exclusivă TRAN și uh, competența comună vor fi votate aici la TRAN. Este păcat că nu am avut mai mult timp la dispoziție ca să analizăm chestiunea și a trebuit să amânăm votul. Poate că vor fi dificultăți și vă înțeleg acum uh, la plenară înainte de Crăciun, de aceea, domnule președinte, v-aș ruga să organizăm săptămâna viitoare o reuniune de grup foarte scurtă, tocmai ca să organizăm acest vot pe pachetul aviației, însă, bineînțeles, este la latitudinea dumneavoastră să o tărâți. Un vot scurt săptămâna viitoare la Strasburg. Aș, am dorit prin uh, prezentarea mea să vă subliniez ce am realizat până acum. Aș dori să vă uh, repet faptul că am câștigat sprijin foarte mari din partea majorității grupurilor politice și am și respectat toate regulile de procedură. Pe viitor, aș dori să evităm astfel de situații. Și dacă avem un raport compus din 35 de amendamente compromis, să nu primim un aviz la fel de lung. Trebuie disciplină în toate comisiile parlamentare. Eu am respectat în întregime conținutul uh, avizului de la Ample. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Argumentația acum că avizul este la fel de lung ca raportul, o înțeleg, dar apoi rămâne problema cum abordăm problem, uh, competențele exclusive. V-ați scris documentul, am încercat să ajungem la un acord cu domnul Telicca. Rămâne de văzut dacă vom putea organiza un vot săptămâna viitoare. Rămâne să discutăm acest lucru la coordonator. Nu vom avea această dezbatere acum, vom continua cu ordinea de zi și acum să începem cu voturile. Voturile așadar. logistica în Uniunea Europeană și transportul multimodal în noile coridoare TNT. Raportul doamnei Ayala Sender. Haideți să testăm mai întâi, mai întâi sistemul de vot, să vedem dacă este toată lumea prezentă. S-a deschis votul. Mai întâi votați, am să mă uit la dumneavoastră. Deci, Am închis votul. Se pare că totul funcționează cum trebuie. Să sperăm că așa va și continua. Aliniatul 1, amendamentul 25. Deci aici avem raportul, proiectul de raport cu privire logistica în UE și transportul multimodal al noile coridoare TNT. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotriva? Vom verifica electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 21 împotrivă. Se respinge. Da, pentru că Jackie Foster nu are cartela de vot, se pare. Mulțumesc pentru că mi-ați clarificat uh, acest lucru. Trecem la amendamentul 26. Cine este pentru? Împotriva? Uh, Abțineri? Se respinge. 27 pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 28 pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 29 pentru? Împotriva? abțineri, se respinge. Compromisul 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 49. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 49, verificăm. Haideți să verificăm, să deschizi votul. Treizeci pentru, 13 împotriva. Trecem la 50. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 2A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 58 s-a deschis votul. S-a închis votul. 22 pentru, 21 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 cu amendament oral. Se opune cineva amendamentului oral? Cine este pentru, împotrivă, Abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Amendment 68 dafür, dagegen, Enthaltung angenommen. Kompromiss 21 dafür. Compromis um, 21 pentru, împotriva adoptat. Compromis 22 pentru, împotriva, abținere adoptat. Compromis 4 pentru, împotriva, abținere adoptat. 79 pentru, împotriva, abținere adoptat. Compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 7 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 8 pentru, Împotrivă. Abținere. Adoptat. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 24. Pentru. Împotrivă. Abținere. Adoptat. Amendamentul 109 pentru, împotrivă, abținere adoptat. MV4 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri respins. MV5 pentru, împotrivă, abțineri respins. MV6 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromis nou pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromis 10 pentru, Împotrivă. Abținere adoptat. Compromis 11 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 124 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. MV15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. MV15. S-a deschis votul. Ist geschlossen. S-a închis votul. 22 pentru, 32 împotrivă, nu există abțineri, respins. Yeah. Da. Compromis 12. Compromis 12. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptată. 100. 132 pentru, împotrivă, abținere adoptat. MV14 pentru, împotrivă, abținere adoptat. MV16 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 134, eh, îmi cer scuze, 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 140 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromis 14 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 144 pentru, împotrivă, abțineri respins. 147 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 150 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 150. S-a deschis votul. Ist geschlossen. S-a închis votul. Verificăm, verificăm. Vicky? 21 pentru, 20 împotrivă, 3 abțineri, respins. 145 pentru. Vă rog. 145 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 148 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. MV10. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. MV8. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. MV20. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. MV21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Envi 21 S-a deschis votul. S-a închis votul. 23, 23 pentru, 21 împotrivă, nu există abțineri, adoptat. Envi 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 151 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 152 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 158 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 159 pentru. Împotrivă. Abțineri. adoptat. MV9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. MV9. S-a deschis votul. ist geschlossen. 22 dafür. S-a închis votul, 22 pentru, 70 împotrivă, 5 abținere, adoptat. 155 pentru, împotrivă, abțineri, nici eu nu pot să-mi dau seama. 155 s-a deschis votul. Ist geschlossen. S-a închis votul. 25 pentru, 17 împotrivă, 3 abțineri, adoptat. Compromis 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Envi 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Envi 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Envi 13 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 176 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 17A pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. MV 17 pentru, Împotrivă. Abținere adoptat. Evi 19 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 182 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 183 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Compromis 18 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 193 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 200 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 201 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 198 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 199 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 202 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 202. S-a deschis votul. Ist geschlossen. S-a închis votul. 22. 22 pentru, 23 împotrivă, nu există abțineri, respins. 203 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Verificăm. 203. S-a deschis votul. Ist geschlossen. S-a închis votul. 32 pentru, 13 împotrivă, nicio abținere, adoptat. Compromis 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 23 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, haideți să verificăm. Amendamentul 12, s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 25 împotrivă, nicio abținere, respins. 13 pentru, împotrivă, Abținerea adoptat. 14 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromis 24 pentru, împotrivă, Abținerea adoptat. 17 pentru, împotrivă, Abținerea adoptat. 16 pentru, împotrivă, Abținerea adoptat. 18 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 20 pentru, Împotrivă, abțineri, adoptat. Envi 18 pentru. E vot pe părți, prima parte pentru. Împotriva, abținere adoptat. Cea de-a doua parte pentru. Împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă, abținere adoptat. 2 pentru. Împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Amendamentul 2. S-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 21. 21 pentru, 21 împotrivă, 3 abțineri, respins. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri, haideți să verificăm. Amendamentul 3. S-a deschis votul. Ist geschlossen. S-a închis votul. 21 dafür. 21 pentru, 21 împotrivă, 3 abțineri, respins. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 5. Pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 6. Pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. După care 8 nu e prevăzut vot și ajungem la votul final, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Paul? Und ist geschlossen. S-a închis votul. 40 pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Felicitări, adoptat. 41, muss ich sagen. Ja. 41 de voturi pentru, trebuie să precizez. <clears throat> Herzlichen Glückwunsch. Felicitări. Komm. Which one? That is Okay. So, wir kommen jetzt zur nächsten Abstimmung über das Eisenbahnverkehr. Trecem la următorul vot din pachetul feroviar, și anume raportul lui Wim van der Kamp. E vorba de recomandarea pentru cea de-a doua lectură pe poziția Consiliului privind adoptarea pachetului privind deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători. Alles klar? Der Bericht Wim van de Totul e în regulă, amendamentul 1 și 2 pentru împotrivă Abțineri. Respins. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Amendamentul 5. Paul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 26 împotrivă, nu există abțineri, respins. Amendment. Amendamentul 6 și 7 împreună. 6 și 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 3 și 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Votul final. S-a deschis votul. Vot prin apel nominal. Ist geschlossen. S-a închis votul. 30 pentru, 15 împotrivă, nici o abținere. Felicitări. A adoptat. So, nächste ist Jetzt kommt der Sassoli-Bericht. Trecem acum la raportul Sassoli privind guvernanța. Amendamentul 1 și 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pentru. Împotrivă. Abținere. Adoptat. Amendamentul 9. Haideți să verificăm. Verificăm 3 până la 8. Nu? Da sau nu? Verificăm. S-a deschis votul. Ist geschlossen. S-a închis votul. 20 dagegen. 25 pentru, 20 împotrivă, nicio abținere adoptat. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot final. Prin apel nominal s-a deschis votul. Final vote Sassoli. Votul final, raportul Sassoli. S-a deschis votul. S-a închis votul. Verificăm. 31 pentru, 14 împotriva, nicio abținere. Felicitări domnului Sassoli. Jetzt der Kielönen-Bericht. Acum raportul Kilonen. Normalizarea conturilor întreprinderilor feroviare. E doar un vot final, vot prin apel nominal. Cine e pentru? S-a deschis votul, spune domnul președinte. Abstimmung ist. S-a închis votul. 42 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere, adoptat cu amplă majoritate. Felicitări uh, doamnei Kilonen. Jetzt kommt der Bericht von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 vorba de omologare și supraveghere a pieței autovehiculelor și revocilor acestora. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a trece la voturi, aș dori să uh, spun ceva referitor la uh, procedură, și anume că ultimele amendamente au fost înaintate vineri târziu, spune domnul Ertrug, și că majoritatea amendamentelor au fost primite de secretariat astăzi. Noi, ca socialiști, am aflat abia astăzi și nu am putut uh, analiza detaliile. Doream doar să vă atrag atenția ca în viitor, tocmai uh, în ceea ce privește înțelegerea asupra compromiselor, ar trebui să avem mai mult timp, să ne lăsați mai mult timp la dispoziție. Nu am putut uh, beneficia de acest timp astăzi, iată de ce rezultatul va fi unul suboptimal astăzi. Mulțumesc, uh, spune domnul președinte, pot să înțeleg acest raționament, calitatea primează înaintea vitezei. Avem posibilitatea de a amâna votul, va fi complicat, însă ați acceptat totuși să votăm astăzi. Vom avea însă grijă ca în viitor informația să vă fie trimisă la timp, grupul să o primească la timp, nu vineri după amiaza, e clar. Și duminica e oricum zi de odihnă. Trecem la raportul Karimei Deli. Amendamentul 101 pentru, împotrivă. Foarte puține persoane au ridicat mâna. Cine pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. 102 pentru. Ar trebui să verificăm 101, spune domnul președinte. Facem acest lucru, s-a deschis votul. Am verificat și alte <laughs> lucruri deja. 101 s-a închis, s-a închis votul. 37 pentru, 8 împotrivă. Nu există abțineri. Adoptat. 102 pentru. Împotrivă. Abținere. Adoptat. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 103 s-a deschis votul. 103 este geschlossen. S-a închis votul. 26 pentru, 18 împotrivă, o abținere adoptată. 105 pentru, împotrivă, abținere adoptată. 106 pentru, împotrivă, abținere. Verificăm, 106 s-a deschis votul. 106 S-a închis votul. E o abținere? 22 pentru, 23 împotrivă, nicio abținere, respins. 107 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Verificăm, 107 s-a deschis votul. Este geschlossen. S-a închis votul. 22 pentru, 23 împotrivă, nicio abținere, respins. Vă mulțumesc. Vă rog, toată lumea să se anunțe, pentru că uneori e cam haotică impresia. 108 pentru. Împotrivă. Verificăm. 108. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 pentru, 22 împotrivă, o abținere respinsă. 110 pentru, împotrivă, abținere adoptată. 111 pentru, împotrivă, abținere adoptată. 112 pentru, împotrivă, abținere adoptată. 113 pentru, împotrivă, abținere adoptată. 114 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromis 1 pentru, împotrivă, abținere adoptată. Și acum trebuie să răsfoim un pic. 116. Da, mai aștept, mai aștept. 116 pentru împotrivă abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul la 13. 13, s-a închis votul. 19 pentru, 22 împotrivă, 3 abțineri, respins. 117 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromis 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri Adoptat. 144. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromis 4. Pentru. Verificăm. Verificăm 144. S-a deschis votul. Ist geschlossen. S-a închis votul. 11 pentru, 33 împotrivă, nicio abținere respins. Compromis 4 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 21 împotrivă, nicio abținere, respins. 176 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm. 28. S-a deschis votul. Ist geschlossen. S-a închis votul. 23 pentru, 21 împotrivă, nicio abținere adoptat. 181 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 182 și 183 pentru, împotrivă. Abținere Adoptată. 184. Pentru. Împotrivă. Abținere. adoptată. 184. S-a deschis votul. Ist geschlossen. S-a închis votul. 25 pentru, 19 împotrivă, nicio abținere adoptat. 187 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 194 pentru. Împotrivă. Abțineri verificăm. 194. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vicky? Vicky, în regulă? 20, uh, 27 pentru, 17 împotrivă, nicio abținere adoptat. 195 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 34. Nu, e caduc. 198 pentru. Împotrivă. Abținere respins. 201. 198. Verificăm. S-a deschis votul. 198. S-a închis votul. 15 pentru, 29 împotrivă, nicio abținere, respins. 201 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 201 s-a deschis votul. S-a închis 201. 25 pentru, 19 împotrivă, nicio abținere adoptat. Compromis 5 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 219 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 219. S-a deschis votul. S-a închis votul, 19 pentru, 25 împotrivă, nicio abținere, respins. 222 și 223 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 224 pentru, împotrivă, abținere adoptată. 225 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 225 s-a deschis votul. S-a închis votul. 31 pentru, 12 împotrivă, nicio abținere adoptat. 226 pentru, împotrivă, abțineri respins. 227 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 40 pentru, împotrivă, abțineri Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm. 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 pentru, 14 împotrivă, nicio abținere, adoptat. 229 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 229 s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 22 împotrivă, nicio abținere, respins. 230 pentru, împotrivă, abținere adoptată. 231 și 232 pentru, împotrivă, abținere adoptată. 234 pentru, împotrivă, abținerea respins. 236 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 236 s-a deschis votul. S-a închis votul. Vicky? 22 pentru, 22 împotrivă, nicio uh, abținere s-a respins. 41 pentru. Împotriva abținerii adoptat. Um, trecem la 42 pentru. Împotriva. Verificăm. 42 s-a deschis votul. Ist geschlossen. S-a închis votul. 29 pentru, 15 împotrivă, nicio abținere adoptată. 238 pentru, împotrivă, abținere adoptată. 240 și 241 pentru, împotrivă, abținere adoptată. 242 pentru, împotrivă, abținere adoptată. 245 pentru, împotrivă, Abțineri. Respins. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 23 împotrivă, nicio abținere, respins. 246 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 247 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 251 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 254 pentru, împotrivă, abținere respins. 257 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 262 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 265 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 268 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 44 și 271 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm. 44 și 271. S-a deschis votul. S-a închis votul. Treizeci pentru, 13 împotrivă, nicio abținere adoptat. 272 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 272 s-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru, 18 împotrivă, nicio abținere adoptat. 273 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 275 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 277 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Compromis 6, s-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 19 împotrivă, nicio abținere adoptată. 297 și 298 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 300 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 303 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 304 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 304. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 pentru, 13 împotriva, nicio abținere adoptat. 319 pentru, împotriva, abținere respins. A fost clar. 320 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 321 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 322 și 323 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 322 și 323 s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 21 împotrivă, două abțineri respins. 324 pentru, împotrivă, abțineri respins. 325 pentru, împotrivă, abțineri respins. 326 pentru, împotrivă, abțineri respins. 327 și 328 pentru, împotrivă, abțineri respins. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 52 s-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, 19 împotrivă, nicio abținere adoptat. 53 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 330 pentru, Potriva Abțineri. Verificăm. 330. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 22 împotrivă, nicio abținere, respins. 335 pentru, împotrivă, abținere, respins. 337 pentru, împotrivă, abținere, respins. 341 pentru, împotrivă, abțineri respins. 344 pentru, împotrivă, abțineri respins. 346 pentru, împotrivă, abțineri respins. 56 pentru, împotrivă, verificăm. 56 s-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 19 împotrivă, nicio abținere. A adoptat. 57 pentru. Împotrivă. Nu-mi dau seama. 57, încă o dată. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 57 s-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru, 17 împotrivă, nicio abținere. Adoptat. 58 și 351 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 353 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 357 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 359 pentru împotrivă, abținerii, respins. 358 pentru, împotrivă, abținerii, respins. 360 pentru, împotrivă, abținerii. verificăm. 360 s-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 19 împotrivă, nici abținere. Adoptat. 364 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 367 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 372 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 374 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 376 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 393 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 394 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Verificăm. 394. S-a deschis votul. Jackie. S-a închis votul. 26 pentru, 17 împotrivă, nicio abținere adoptat. 395 pentru, împotrivă, abținere respins. 396 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 396. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 23 împotrivă, nicio abținere respins. 397 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 60 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 22 împotrivă, nicio abținere, respins. 399 pentru, împotrivă, abținere, adoptată. 400 pentru, împotrivă, abținere, adoptată. Compromis 7 pentru, împotrivă, abținere, adoptată. Compromis 8 pentru, împotrivă, abținere, adoptată. 434 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 435 pentru, vă rog, trebuie să verificăm, 64, vă rog, 64, s-a deschis votul. S-a închis votul. 13 pentru, 27 împotrivă, două abțineri, cu majoritate considerabilă respins. 435 pentru, împotrivă, abțineri respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri respins. 436 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 436. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru, 18 împotrivă, nicio abținere. Adoptat. ...438 pentru... Împotrivă, abțineri respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri respins, 68 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 68 s-a deschis votul. S-a închis votul. 18 pentru, 25 împotrivă, nicio abținere, respins. 441 pentru, împotrivă, abțineri respins, 445 pentru, împotrivă, abțineri respins, 447 pentru, împotrivă, abțineri respins, 448 pentru, împotrivă, abțineri respins, 449 și 450 pentru, împotrivă, abțineri respins, 455 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 476 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 477 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 479 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 480 pentru împotrivă, abțineri respins. 491 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 494 pentru, împotrivă, abțineri verificăm. 494 s-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, 20 împotriva, nicio abținere adoptat. 495 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 495. S-a deschis votul. S-a închis votul. 35 pentru, 8 împotrivă, nicio abținere adoptat. 502 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 514 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 514. S-a deschis votul. Jackie? Jackie. 514. S-a închis votul. 17 pentru, 26 împotrivă, nicio abținere, respins. 515 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 516 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 516. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 pentru, 15 împotrivă, nicio abținere adoptat. 518 pentru, împotrivă, abțineri respins. 520 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 522 pentru, împotriva, abținere adoptat. 523 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 527 pentru, împotrivă, abțineri respins. 532 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 533 a fost retras. 534 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 535 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 536 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 537 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 541 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 541. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 26 împotriva, nici abținere, respins. 542 pentru, împotriva, abținere, respins. 70 pentru, împotrivă, abținere, respins. 71 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 23 împotrivă, nici abținere respins. 3 pentru, Împotrivă. Abțineri respins. 72 pentru. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 pentru, 29 împotrivă, nicio abținere, respins. 5 pentru, împotrivă, abținere, respins. 6 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 75 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 8 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 81 pentru, împotrivă, abținere, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar. Verificăm. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 21 împotrivă, nicio abținere, restins. 85 pentru, împotrivă, abținere respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 93 pentru, împotrivă, în abțineri, e respins. 10 pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 22 împotrivă, nicio abținere respins. 11 pentru. Împotrivă, abținere, respins. 94 pentru, împotrivă, abțineri respins. 96 pentru, împotrivă, abțineri respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri respins. 99 pentru, împotrivă, abțineri, nu-mi dau seama, 99 s-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 21 împotrivă, nu există abțineri, respins. 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum, votul final. Vot prin apel nominal. Vot normal, de fapt, spune domnul președinte. S-a deschis votul. S-a închis votul. 34 pentru, 6 împotrivă, o abținere adoptat. Felicitări raportoarei. Da. Ja. Facem o scurtă pauză până ce va ajunge doamna comisar. Puteți uh, bea o cafea, puteți chiar rezolva multe lucruri până atunci. I think we can start. Please take a seat. Cred că putem începe. Vă rog să luați loc. Ich komme zu unserem nächsten Trec la următorul punct de pe ordinea de zi, e vorba de schimbul de opinii cu comisara pentru transport, Violeta Bulț. Mă bucur că am onoarea să vă urez bun venit din nou la noi în comisie. Doamna Bulț ne va prezenta, înainte de toate, programul de lucru al comisiei pentru anul 2017, după care vom purta un schimb general de opinii referitor la starea actuală a politicii de transport în Europa. Mai avem încă de făcut câte ceva pentru a ne apropia de obiectivele noastre în, în sectorul transportului. Europa trebuie să crească, Trebuie create locuri de muncă, acestea trebuie păstrate, iar mediul trebuie protejat uh, și trebuie să frânăm schimbările climatice. Trebuie să facem multe, dar vrem să facem acest lucru. Deja s-au inițiat multe proiecte, de pildă reforma portoară sau proiecte precum reforma EASA sau uh, proiectul privind siguranța în larg. Există însă în continuare o lipsă acută de inițiative considerabile. Deja pachetul rutier anunțat în urmă cu 2 ani regulamentul 868 referitor la trafic, um, transportul de pasageri, transportul feroviar de pasageri și încă câteva, ca să nu mai vorbim de aplicarea um, normelor ICAO pentru reducerea emisiilor. Iată câteva din provocările care ne așteaptă. Vă mulțumesc încă o dată din suflet că ați dat curs invitației noastre și aștept cu mare interes uh, discuția de aici din comisie. Aveți cuvântul. Thank you. Mr. Chair. Domnule președinte, dragi colegi, este a șasea oară în ultimele 12 luni când particip la ședința dumneavoastră uh, sau la ședința coordonatorilor și asta nu include și întâlnirile bilaterale cu președinții Comisiei și alte discuții pe care le avem în diverse marge ale altor reuniuni. Așadar, este o reală plăcere să mă aflu alături de noastră din nou și mai ales să vă informez în legătură cu lucrurile importante care ne vor ține în priză în, în 2017. Uh, Ne-ați cerut să uh, aveți din partea noastră cât mai multe subiecte de lucru și sper că veți fi satisfăcuți în legătură cu acest lucru la finalul discuției. Înainte însă, dați-mi voie să-i spun uh, la mulți ani colegului Hertu Trebuie să-mi cer scuze că n-am făcut eu asta, spune președintele Comisiei. Decembrie este adesea o ocazie de a examina ce s-a realizat în timpul anului și multe s-au realizat în 2016. Ca să numesc doar câteva dosare importante, am încheiat negocieri dificile pe al patrulea pachet feroviar și regulamentul prin serviciile portuare, felicitări privind votul de astăzi. Mi dă încredere în faza de implementare acest vot și vă mulțumesc foarte mult pentru el. Așadar, în afară de al patrulea pachet și de serviciile portoare, cum am menționat, contez pe dumneavoastră să încheiați eh, adoptarea lor săptămâna viitoare la Strasbourg. Am făcut progrese semnificative în implementarea strategiei privind aviația cu lansarea negocierilor uh, cu uh, partenerii cheie. Dar astăzi aș vrea mai degrabă să mă concentrez pe viitor. Și de aceea aș vrea să vorbesc pe scurt uh, despre agenda pentru 2017. Mai întâi, strategia CITS. Prima nouă inițiativă pe care vreau să o aduc atenția noastră este această strategie CITS pe care am adoptat-o miercuri trecută la nivelul Comisiei. Deja nu e niciun secret că aș vrea să văd uh, primele vehicule conectate mergând pe străzile europene în 2019. Strategia CITS ne va ajuta să uh, facem acest lucru. Este foarte important să ne asigurăm că vehiculele și infrastructura de transport încep să comunice unele cu cealaltă începând cu 2019. Asta va face străzile noastre mai sigure, va reduce consumul de energie și va ajuta la integrarea viitorilor vehicule automate în sistemul nostru de transport. Obiectivele principale ale strategiei sunt mai întâi să evităm fragmentarea pieței interne, să definim și să susținem prioritățile comune, să folosim un mix de tehnologii de comunicare, să abordăm probleme legate de securitate și de protecția datelor, să dezvoltăm cadrul juridic uh, corect și, sigur, să cooperăm la nivel internațional. Această strategie asigură certitudine juridică pentru investitorii publici și privați și abordează problema disponibilității fondurilor europene pentru cercetare și dezvoltare, precum și uh, proiecte de cooperare internațională la nivel G7. Al doilea element pe care aș vrea să-l subliniez este strategia privind mobilitatea cu emisii reduse. În septembrie v-am prezentat noua noastră strategie privind mobilitatea cu emisii reduse și unii m-au întrebat când o să implementăm această strategie? Deja începem să facem acest lucru, în special odată cu uh, negocierile încheiate cu succes cu ICAO și AEO. Dar anul viitor ar trebui să fie un punct de cotitură, așa cum uh, se spune în scrisoarea președintelui Juncker. Vom da prioritate politică a două, a două inițiative legislative care sunt în responsabilitatea mea. Mai întâi revizuirea eurovinietei și în al doilea rând Sistemul uh, Serviciului European de Plată a Taxelor de Drum, ETS, uh, directiva privind acest sistem, care va facilita implementarea uh, principiilor utilizatorul plătește și poluatorul plătește în acele țări care introduc taxarea pe drumuri. De asemenea, strategia pentru mobilitate cu emisii reduse de anul viitor include revizuirea directivei privind transportul combinat, în al doilea rând, noi reguli privind funcționarea pieței de autobuze și uh, autocare. Și în al treilea rând, revizuirea directivei privind aerul curat pentru a oferi stimulente de achiziții și reguli de achiziții, ceea ce este absolut necesar dacă vrem să implementăm alte elemente ale strategiei. Al treilea subiect uh, pe care îl vom aduce în atenția dumneavoastră se leagă de alte inițiative privind transportul rutier. Vom îndeplini angajamentul de a aborda ce alte probleme observate în funcționarea pieței interne de transport rutier, cum ar fi revizuirea regulilor privind accesul la piața europeană de transport angro uh, rutier și alte două inițiative sunt prevăzute pentru a îmbunătăți siguranța au, uh, pe drumuri. În primul rând, calificările și instruirea uh, șoferilor profesioniști și, în al doilea rând, îmbunătățirea siguranței infrastructurii rutiere și a tunelurilor. Permiteți-mi acum să mă mut la subiectul transportului maritim. Anul viitor este anul nostru maritim. Vom avea multe evenimente, ședințe, workshop-uri, conferințe. Aș vrea să văd uh, ca această opțiune privind uh, facilitățile portoare discutată în prima parte a lui 2017 și o verificare de sănătatea legislației maritime de asemenea. Am anunțat de asemenea în programul nostru legislativ maritim pentru 2017 revizuirea uh, uh, codului privind uh, navele mici de pasageri. Dar sper că evenimentele dedicate anului maritim ne vor permite să identificăm și restul legăturilor lipsă din sectorul maritim, pentru a aduce acest sector maritim într-o conexiune totală în ce privește serviciile multimodale și soluțiile multimodale. Dați-mi voie să trec acum la următorul subiect, aviația. Implementarea strategiei pe aviație, de asemenea, ne va uh, ține ocupația anul viitor negocieri privind acorduri uh, în domeniul transportului aerian și siguranței aeriene cu țări terțe vor continua anul viitor și Comisia va adopta în curând propune, uh, propunerea sa privind practicile incorrecte, uh, așa numita 864, regulamentul 864 2004. Mm, în ce privește uh, domeniul feroviar, vom propune în al doilea semestru revizuirea regulamentului privind drepturile pasagerilor feroviari. În concluzie, așadar, În concluzie, după cum uh, puteți vedea, în 2017 vom fi destul de ocupați. Va fi crucial pentru toate cele trei instituții europene, Parlamentul, Consiliul și Comisia, să colaboreze realmente constructiv pentru a se asigura că există rezultate cu adevărat bune în 2019. Și contez pe cooperarea noastră strânsă pentru a arăta că Uniunea Europeană poate face o diferență dacă uh, colaborăm. Sigur că nu, asta nu înseamnă că putem fi de acord tot timpul, sigur că nu, dar vă invit pe toți la un dialog constructiv cu argumente bune și uh, ne uităm niciun moment că vrem să obținem rezultate în cele din urmă. Vă mulțumesc, mă opresc aici și sigur voi, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Președintele, mulțumesc uh, foarte mult pentru această prezentare, mai ales pentru că a fost atât de scurtă. Avem foarte multe întrebări și după aceea vom examina diversele poziții, dar haideți să începem politice, dar să începem cu coordonatorii. Domnul Van de Camp este primul. Uh, trei minute pentru coordonator, pentru fiecare coordonator. Domnul Van de Camp. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, doamne Bolci doamnă Bulț. Vă mulțumesc pentru o prezentare concisă și clară. Înțeleg că anul viitor vom avea uh, o serie de domenii foarte importante de abordat și care vor fi foarte utile. Cred că sunteți un pic prea optimistă în ce privește mașinile automate care se vor, uh, vor fi putea fi văzute în 2019 în Europa. Dar sigur că e un politician trebuie să fie optimist, pentru că altfel uh, n-am ajuns nicăieri. Deci vă doresc mult succes în acest domeniu. Începește pachetul uh, transportului cu emisii reduse și inițiativa rutieră. Sper că veți reuși să respectați calendarul, pentru că inițiativa rutieră este una pe care am văzut-o anunțată de câteva ori deja și de fiecare dată a fost amânată. Deci la 1 ianuarie o să începem uh, a doua jumătate a mandatului nostru și sperăm că de data aceasta veți putea reuși să respectați calendarul. În ce privește implementarea, văd că asta este o mare problemă. Multe state membre uh, nu se grăbesc cu implementarea și cred că Comisia are o sarcină specifică să îmbunătățească implementarea. Ce nu văd uh, acesta e uh, timpul corect? Întreabă vorbitorul și revine. Nu văd nicio menționare a investițiilor aici. Trebuie să fim uh, sinceri. Coridoarele TNT, EFSI, NCF vor genera fonduri și locuri de muncă. Oamenii așteaptă locuri de muncă, mai ales tinerii, deci sper că veți continua să dați atenție acestor chestiuni în viitor și am o întrebare specifică legată de relațiile noastre cu China. Știu că sunteți uh, foarte activă în ce privește relațiile cu China. Pe de altă parte, există și anumite preocupări în legătură cu investițiile Chinei în Europa Centrală și de Est. Încă o dată, dacă vorbim despre fair play și despre piața internă, în ce mă privește, chinezii sunt uh, absolut bineveniți, dar pentru uh, începește industria europeană, industria europeană feroviară, de producție a trenurilor și metrourilor, oamenii aceștia sunt uh, preocupați uh, de uh, reguli legale pentru toți. Deci nu e vorba despre protecționism, ci despre a ne asigura că toată lumea are șanse egale pe piață. Știu că nu-i portofoliul dumneavoastră, dar relația dintre Boeing și Airbus e întotdeauna o chestiune care ne preocupă și acum la Airbus e 5-3 la anul viitor cred că vor fi uh, poate 44, nu știu. Mulțumesc. Am uh, pornit uh, cronometrul mai târziu, spune președintele. Ismail, acum ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc doamne comisar pentru că mi-ați urat uh, la mulți ani. Și acum să trecem la discuția de detaliu. Înainte de a intra în uh, în uh, dezbaterea problemelor, dați-mi voie să mă refer la la uh, știu că veți nega, serviciile noastre nu au fost uh, Uh, implicate, dar totuși domnul Juncker se dă dea telefon doamnei Merkel și domnului Dolbrind și cadourile care s-au făcut și nu o să spun mai multe despre asta, asta nu înseamnă că înseamnă că și, până și obiectivele domnului Juncker, unul dintre ele fiind mai multă transparență, nu sunt respectate. Deci nu cred că așa putem să-i uh, inspirăm pe oameni. Cred că opusul se va întâmpla, se pare o greșeală și vă rog să-i spuneți șefului noastră că nu, e, nu asta ne-a promis începește strategia și politicile sale. Acum, începește uh, chestiunea rutieră, vreau să aud de la noastră, doamna comisar, în legătură cu uh, autovehicule automate, ce intenție are exact Comisia anul viitor, pentru anul viitor? Cred că știți care e interesul meu aici. În Germania, BMW a anunțat deja că în 2017 va folosi Munichul ca, Münchenul ca zonă de test în uh, problema uh, vehiculor automate. Acum, trecând la un alt subiect, uh, politica germană, politica internațională poate fi considerată un exemplu. Electromobilitatea. Adesea auzim că industria germană sau, cum se spune, industria europeană uh, e rămasă în urmă începește tehnologia bateriilor și uh, Recent, uh, uh, politicieni germani de vârf, uh, inclusiv ministrul economiei, au cerut industriei europene să creeze un consorțiu european pe această temă. Care este opinia Comisiei aici? Și dacă aș putea să revin, acum dacă îmi permite să revin la problema aviației, încă o dată ați menționat aceste reglementări dar încă nu văd o dată specifică. Înțeleg dificultățile pe care le puteți avea la Comisie în ce privește o mai bună reglementare, dar acum de un an și jumătate așteptăm la Comisie să vedem cine, indiferent cine este responsabil, și am uh, atât industria cât și politicienii așteaptă rezultate da, și sigur și în legătură cu reglementarea proprietății și a controlului asupra proprietății. Acum doi ani ne-ați spus uh, ce așteptări aveți, dar de atunci nu am mai aflat nimic nou. Deci aș vrea să știu dacă putem conta pe îndeplinirea acestei promisiuni în acest uh, mandat. Mulțumesc, Jackie Foster. Mulțumesc, doamna președinte, bun venit, doamna comisar. Mulțumesc pentru acest uh, feedback pe care l-ați oferit. Ar fi foarte interesant să vedem, sigur, mai multe detalii în legătură cu anul maritim. Cred că transportul maritim, dacă ne gândim cât de important este pentru noi la nivel internațional și global, cred că nu se pune uneori suficient uh, accent pe el, sau poate se pune, dar din motive greșite. Deci cred că trebuie să promovăm transportul maritim în Uniunea Europeană. Mi se pare un sector vital. În ce privește uh, vehicule automate pe care le-ați menționat și uh, tehnologia care avansează, Cred că sunt două aspecte aici. Unul este legat de uh, transportul public, uh, față de care există diferite puncte de vedere, uh, comparat cu transportul privat. Deci cred că am avea nevoie de mai multă claritate dacă e vorba de uh, transport public sau transport privat. La ce vă gândiți când vorbim despre automobile automate? Și încă o dată așteptăm mai multe informații și detalii aici. Iar uh, alte câteva lucruri, pentru că evident în ce privește ICAO, ne-ați oferit uh, feedback în legătură cu această chestiune și cred că a fost unul dintre lucrurile cele mai pozitive care s-au întâmplat anul acesta. Totuși, primim mesaje amestecate, nu din partea noastră, dar din alte direcții și am o anumită preocupare, ce anume că sunt uh, acei oameni care nu au aceleași intenții pe care le avem și noi și nu caută același rezultat, și anume să începem totul de la zero și să semnăm uh, pentru un sistem care e simplu și pe care îl înțelegem toți și că mai degrabă o să fie un fel de vechi sistem gen UE uh, EATS, ceea ce nu am dori și probabil că uh, liniile arene europene au rămas cu acest sistem care, vechi, care realmente a fost o pierdere de vreme. Și cred că trebuie să facem uh, progrese pe acest subiect. Apoi începește pachetul uh, aviatic. Cred că avem o întârziere în acest moment la vot, dar fără să intru în prea multe detalii, uh, trebuie să spun că raportorul a făcut o treabă excelentă și uh, lucrurile arată realmente fantastic și sper că majoritatea îl vor susține, dar am o preocupare legată de competențele față de alte comisii. Nu în sensul că Uh, nu ne place că fac și alte comisii avize. Mi se pare important, dar cred că nu doar președintele de comisie, ci întreaga comisie trebuie să înțeleagă câtă influență poate avea o comisie atunci când comisia de fond și experții uh, se află într-o anumită zonă și nu în alta. Deci cred că oamenii trebuie să fie grijulii, să nu încurajeze comisiile greșite uh, în a avea prea multă influență uh, față de Comisia de Transport. Cred că una peste alta am avut un an foarte bun, cred că am făcut un progres uh, important în anumite domenii. Vă mulțumesc foarte mult și așteptăm mai multe detalii pentru anul viitor. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumesc, urmează Gesine Meisner. Mulțumesc, domnule președinte, în numele liberalilor. Vă mulțumesc pentru această prezentare care a fost foarte succintă și de aceea avem noi mai mult timp pentru întrebări. Haideți să începem de la început. Strategia cu mașinile autonome este o chestiune de viitor. În ce măsură dispuneți de experiența juridică necesară în acest domeniu? Majoritatea chestiunilor relevante în acest domeniu sunt de natură juridică. Dacă are loc un accident, cine este răspunzător? Firmele de asigurări sunt foarte fericite pentru că ar putea să funcționeze în interesul lor, dar avocații trebuie să rezolve problema. O a doua problemă. Sunt alături de Ismail Ertug, care s-a referit la taxe și principiul poluatorul plătește. Sunt principii pe care le dorim cu toții. Există și acea taxă germană. Dacă aceasta se aniliază cu legislația europeană, ar putea folosi drept uh, proiect. Însă acum, uh, cum a venit proiectul chiar la în ultimul moment am fost șocați. Se pare că trebuie să se verifice în orice moment dacă este în conformitate cu legislația europeană sau nu. În fine, adică cred că ar trebui să ne spuneți câteva lucruri despre aceste lucruri cu privire la care a negociat Comisia. Dumneavoastră, domnul Dobrin și ministrii de transporturi de la Consiliul pentru Transporturi. Unde a apărut acea surpriză, dar nu cred că este util ca oamenii să fie ținuți în întuneric. Și la conținut era ceva problematic. La ECMR, documentele electronice pentru marfă. Știu că această problemă nu mai este doar la nivelul Uniunii Europene, a fost uh, dusă mai departe la nivelul ONU și ar fi foarte uh, utilă pentru piața internă a mărfurilor. Există cumva vreo marjă? Puteți ca, cere ca acele state care s-au înscris să revină cu această problemă pe agenda? și astfel ajung și la ghișul unic pentru porturi. Acest lucru ar trebui să fie implementat deja. Mulți oameni nu au făcut-o încă, au spus că ne așteaptă anul maritim și atunci oare comisia poate să înceapă cu reclamațiile, să le atragă atenția celor state care s-au înscris și nu au făcut încă nimic. Apoi, în ceea ce privește transportul aerian, mă alătur tuturor celor care uh, așteaptă regulamentul 868 per 2004 și ce rămâne cu ce se întâmplă cu anul maritim. Primim uh, înainte de acesta pachetul pentru uh, pachetul aerian. Și apoi la SIS 2 Plus și drepturile pasagerilor în aviație. Aici vedeți uh, anumite oportunități noi. Guvernul spaniol, de exemplu, în sfârșit s-a format și poate că există posibilități noi de negociere. Puteți face ceva ca să ajungem la niște rezultate în acest moment, pentru că este momentul să ajungem totuși uh, și aici la niște rezultate. Mulțumesc, urmează Peter Lundgren. Mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. Doamna Bulț, bine ați uh, venit. Mă bucur că, în sfârșit, uh, ne vom, ocupa, ne vom ocupa și de cabotaj, pentru că sistemul nu funcționează cum trebuie în acest domeniu. Cabotajul este o realitate și el este o amenințare la adresa firmelor serioase. Firmele care plătesc uh, salarii uh, serioase nu au cum să facă față acestei concurențe din partea cabotorilor. Este vorba de un dumping social, practic. Există legislație care permite acest gen de trișori pe piață. Eu am uh, lucrat în domeniul transportului internațional de marfă pe camioane și uh, pot spune că intenția legislatorului nu a fost niciodată aceea de permite trișori. Este vorba de infracțiuni penale aici. Cabotajul ucide, practic, acele companii care lucrează în mod corect. Ele mor pe capete. Și atunci aș dori să vă întreb, când credeți că veți veni cu o propunere pentru noi reguli în ceea ce privește cabotajul? Și, de asemenea, mă interesează când veți prezenta noul pachet privind de transportul rutier. Mulțumesc, urmează Claudia Schmidt. Mulțumesc foarte mult. Un minut și jumătate, spune președintele. Da, voi vorbi foarte rapid, spune deputata. Dar aș dori să mă alătur celor, doar, celor doi colegi germani care au luat deja cuvântul și au vorbit despre chestiunea taxei uh, din Germania. Cred că sunt oameni care vin chiar din uh, partidul meu, deci aici nu fac neapărat noi prieteni, dar țin seama de revizuirea și, care urmează și de declarațiile la Consiliu. Eu nu sunt sigură dacă acest sistem german va, re, va reprezenta un um, model de urmat la nivel uh, european. Deci sunt anumite chestiuni pe care trebuie să le luăm în considerare, dar nu trebuie să le acceptăm așa direct, să ne fie puse în cârcă. Și apoi mai există o propunere recentă în Germania ca șoferii să-și primească banii înapoi în anumite situații și cred că în aceste situații mediul este ignorat. Indiferent dacă este un camion german sau austriac, acesta emite noxe. Nu contează unde este înmatriculat acel autoturism, acel camion. Uh, da, comisia spune că este în regulă ca un șofer german să-și primească banii înapoi doar din cauza faptului că vine dintr-o anumită zonă geografică, tot este vorba de discriminare. Aș dori să spuneți că nu este acceptabil pentru că este complet nesatisfăcător. Și apoi, într-o notă pozitivă, aș dori să spun uh, felicitări pentru faptul că ați reușit să rezolvați situația cu dronele. Însă nu știu cum vor evalua lucrurile cu dronele. Vă rog să ne, uh, ne mențineți uh, uh, actualizați pe această problemă. Mulțumesc, Lucy Anderson. Mulțumesc, doamna comisar, pentru faptul că ne-ați vorbit. Am câteva întrebări rapide vis-a-vis -vis de transportul rutier. În primul rând, a fost interesant pentru mine să constat faptul că raportul recent, uh, raportul de cercetare al Comisiei cu privire la datele reale uh, în ceea ce privește coliziunile și datele statistice cu privire la uh, rănile grave, ei bine, pe mine mă interesează faptul următor. Oare aveți o țintă pentru aceste date și ținte pentru victime? După cum știți, cicliștii se confruntă cu riscuri foarte mari în zonele urbane și în zonele rurale, apoi există foarte multe victime în rândul vârstnicilor și copiilor și uh, cercetarea respectivă tocmai acest lucru a subliniat. Apoi, în ceea ce privește Uber, oare puteți comenta în ceea ce privește hotărârea recentă de la CEJ Acolo era vorba despre această controversă. Uber este doar o platformă digitală sau este și un transportator? Și apoi sunteți de acord cu Spania, Franța și Irlanda, care spune că este și un, trans- un serviciu de transport pe lângă o platformă digitală. Acest lucru este relevant în termen de um, reglementare. Și după cum știți, există anumite probleme cu expansiunea foarte rapidă a Uber în țara mea. Și ea anumite probleme cu curțile tocmai pentru faptul că au anumiți șoferi care lucrează prea multe ore și nu fac deloc, aproape deloc bani puteți comenta în ceea ce privește Uber. Deci, apoi, în ceea ce privește ancheta și sondajul pe care uh, ar fi urmat să o faceți la sfârșitul 2015, care ar fi analizat uh, mai în detaliu Uber, ce ne puteți spune vine de acest lucru? Mulțumesc, urmează Dominic Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc, domnule comisar, și să o felicit pentru faptul că a lucrat la OSCI vis-a-vis de vehicule conectate. Este important ca noi să fim în avangarda progreselor în acest dosar. Se pare că nu există interpretare în engleză. Comisara, nu, au, nu aud în căștile mele. Bun, acum aud. Acum e în regulă, acum aud mai bine. Mulțumesc. Să reia? Bun. Da, am început prin a vă felicita pentru faptul că ați lucrat la OSCE și data de 2019 propusă pentru CITS. E nevoie de o dată mai uh, rapidă. Și vă mulțumesc pentru eforturile pentru uh, acel așa numit pachet rutier. Și acum aș dori să vă pun câteva întrebări în ceea ce privește investițiile în infrastructură, doamna comisar, în uh, colegiu ați lucrat cu colegii dumneavoastră comisar, cu privire la EFSI și acum cred că este momentul să ne gândim la următorul cadru financiar și să lucrăm la o facilitate Connecting Europe care să facă uz de diversele instrumente financiare. Și ultima de Deci ce nu puteți spune în acest sens? Și apoi, economia colaborativă, ea a fost abordată deja în întrebarea colegei Andrews vis-a-vis -vis de Uber. Care este orientarea Comisiei în acest sens? Pentru că vedem din statele membre apar diverse reacții. Există foarte multe chestiuni de economie colaborativă și avem nevoie de cel puțin o directivă din partea Comisiei care să ne arate în ce direcție să mergem. Cred că, economia, cred că economia are nevoie de acest lucru și la fel și cetățenii. Mulțumesc. Domnul Livgo, vă mulțumesc, doamnă comisar Bulci. Întrebarea mea se leagă de cea a doamnei Lucy Anderson. În octombrie acestui an, Comisia a prezentat un studiu referitor la rănile grave în uh, accidentele rutiere și e vorba de stabilirea unui obiectiv pentru reducerea acestor accidente. Avem o definiție, avem uh, experiență bună în ceea ce privește reducerea unui obiectiv, de pildă reducerea deceselor în urma incidentelor rutiere. Și tocmai acesta este efectul pe care ni-l dorim și pentru um, răniții gravi. Când putem așadar să așteptăm un asemenea obiectiv, tocmai luând în calcul propunerea noastră din anul 2011. Acolo am vorbit de o diminuare cu 40% acestor uh, accidente. Mulțumesc! Köszönöm szépen, uh, tisztelt uh, biztos asszony. Mulțumesc mult. Abban a témában. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Aș avea și eu o observație succintă, și anume în ceea ce privește un subiect despre care s-a discutat uh, intens în ultima perioadă, spune domnul Richeli, e vorba de acea uh, acel talon uh, de circulație liberă în Europa ar fi vorba de un abonament care ar fi disponibil nu doar uh, pentru traficul feroviar, ci pentru alte modalități de transport de asemenea. Și că un rol important pentru tineri, mai ales pentru um, cei care în acest fel ar putea călători gratuit în Europa. Știți cu siguranță proiectul. Domnule președinte și președintele nostru și cu mine sprijinim acest proiect. Știm că acest program nu ține de resortul dumneavoastră, totuși ați sprijinit considerabil această inițiativă. Iată de ce v-aș ruga să spuneți câteva cuvinte uh, despre acesta. Domnul Juncker a făcut câteva comunicări în acest sens. Eu, din păcate, trebuie să mă duc la altă întâlnire, dar sper că voi primi un răspuns. Mulțumesc, urmează domnul, doamna Clun. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar. În ceea ce privește programul de lucru pentru anul următor, am o întrebare asemănătoare cu doamnei Andrews. În ceea ce privește rănile grave, vătămările grave în accidentele rutiere și cum se leagă tot acest studiu de chestiunea cu um, autoturismele te, uh, conectate și cum putem utiliza tehnologia în tot acest domeniu ca să reducem numărul de uh, decese și de accidente. De exemplu, sistemele autonome de frânare și alte astfel de soluții tehnice până să ajungem la mașinile fără șofer. Există foarte multe alte lucruri pe care le putem face în pachetul privind siguranța rutieră. Apoi, în ceea ce privește aviația, am mai multe discuții și suntem în uh, etapa de elaborare a unei strategii parlamentare a Parlamentului în acest domeniu. Este foarte bine că vom revizui la anul 66, uh, directiva 668, regulamentul. Uh, și pachetele sunt importante, SIS, sloturile, drepturile pasagerilor, toate aceste lucruri pot fi îmbunătățite. Vă mulțumesc pentru faptul că ați început să faceți tot acest lucru și mulțumesc pentru faptul că ați acceptat întrebarea cu solicitare de răspuns oral de acum două săptămâni în Strasburg și că ați recunoscut faptul că trebuie să țineți, uh, să-i țineți la zi pe europarlamentar, pentru că este important pentru aceste negocieri și uh, uh în viitor la aviație, este foarte important să fim ținuți la zi. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Urmează domnul Matthias van Miltenberg. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba olandeză. Și pe mine mă îngrijorează anumite lucruri în ceea ce privește acest acord dintre germani și europeni, în ceea ce privește planul german pentru taxe. Aș dori să îmi spuneți uh, cum, uh, care este perspectiva dumneavoastră asupra acestei, acestei forme de discriminare împotriva șoferilor străini. De ce considerați că planul german pentru taxe de autostradă nu va submina strategia privind emisiile uh, reduse? Eu am mari semne întrebare aici. Apoi, mai multe state membre, inclusiv Olanda, dar și Austria și alte state membre, așadar, au inițiat anumit, au luat anumite măsuri în justiție. Sunt sigur că propriul dumneavoastră serviciu juridic are o experiență foarte mare și aș dori să ne spuneți cum putem să ne orientăm față de toate aceste măsuri ale statelor membre în, în fața Cursului de Justiție. Apoi, doamna Meissner deja s-a referit la cerul unic european și s-a referit și la drepturile pasagerilor în aviație. Sunt tot felul de dosare de aviație care nu, au, nu s-au mișcat deloc la Consiliu. Nu este oare momentul să înregistrăm anumite progrese? Nu avem nevoie de un plan de acțiune pe care îl puteți demara dumneavoastră pentru aceste dosare? În ceea ce mă privește, cred că trebuie să ținem seama de două aspecte. În primul rând, să vedem ce se întâmplă cu Gibraltarul la Consiliul European și apoi să vedem ce putem face cu legislația în domeniul uh, aviație. Astfel vom economisi miliarde de euro în fiecare an și vom evita milioane de um, emisii de dioxid de carbon. Apoi, aș dori să vă întreb dacă nu este momentul să ne asigurăm că există un trimis special nominalizat, care se poate ocupa de situații de arbitraj pentru uh, aeroportul din Gibraltar, ca să ajungem la o soluție, pentru că nu putem continua așa. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Cum ești, Gabriele Preuși? Vă mulțumesc foarte mult, doamne Bulț, și mie mi se pare lăudabil că vă aflați atât de des în comisia noastră, lucru care simplifică comunicarea. Aș dori să revin la regulamentul de bază EASA. Dumneavoastră ați abordat subiectul practicilor neloiale. Colegul Ertug a făcut trimitere la directiva de resort și aș dori, în principiu, să promovez faptul că în comisie am respins ideea că regulamentul EASA să fie um, modificat. Noi am dorit o procedură ordinară, nu doar grupa noastră, grupul nostru, ci și uh, alte grupuri consideră că există probleme serioase de care trebuie să ținem cont. Mulțumesc, domnul Laubach. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru aceste informații. Cred că s-a spus totul referitor la taxa de autostradă pentru Germania, mă alătur colegilor în țările de frontieră precum uh, Germania. Um, există neînțelegere considerabilă din partea guvernelor acelor țări limitrofe. Am două întrebări. În primul rând, în ceea ce privește drepturile pasagerilor, aceste comunicări că drepturile pasagerilor în ceea ce privește traficul feroviar vor fi reanalizate. Din fericire, Gibraltarul nu are trafic feroviar. Sper că acolo vom progresa ceva mai bine. Vă întreb trecem uh, la introducerea unor norme care să asigure concurența loială între diferiți operatori. Există diferențe considerabile între sisteme în ceea ce privește practicile de despăgubire. Vă gândiți de pildă la uh, crearea unui uh, context echitabil acolo. Și a doua întrebare. Recent, în urmă cu 8-9 luni, Parlamentul a elaborat un proiect referitor la concurența industriei în sectorul feroviar și mă mă alătur celor spuse de coordonator referitor la investițiile din China. Există acum riscul ca noi să nu înaintăm, să nu știm cum va fi tratat acest dosar. Dumneavoastră, în calitate de comisar pentru transporturi, sunteți implicată în aceste uh, Eh, în acest proiect, de pildă reindustrializarea traficului feroviar. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Daniela Iuto! Mulțumesc, eh, doamnă comisar, vă mulțumesc că vă aflați alături de noi. În ceea ce privește negocierile cu țările terțe în sectorul aviației, dorem să reiau câteva principii fundamentale amintite deja la Strasburg în urmă cu două săptămâni. Drepturile sociale ale lucrătorilor, concurența echitabilă. În Italia, în presă, s-a vorbit de multe ori despre acest subiect. Vorbim acum despre țări care folosesc fonduri în țări terțe sau fonduri care au fost puse la dispoziție de țări terțe, lucru care are repercursiuni negative, bineînțeles, în Italia și nu numai. Cred că aici trebuie să ne controlăm mai bine piața pentru a avea o procedură clară de acordare a licențelor în sectorul feroviar. Întrebarea e, cum intenționăm să monitorizăm investițiile din afară și investițiile pe care le fac întreprinderile europene în țări terțe, deosebi în uh, sectorul aviației. Trebuie să luăm în calcul că e absolut necesar să ne protejăm industria, pentru ca aceasta să nu se dezmembreze pur și simplu. Trebuie să, să existe mecanisme de protecție în aceste circunstanțe, mai ales în ceea ce privește concurența din afară. Urmează domnul Kirkos. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, și eu sunt extrem de bucuros că vă aflați astăzi alături de noi. Și sunt convins că orice plângere ar exista referitor la prezența dumneavoastră doar de șase ori în acest an, cred că vor exista, vor, numărul acestora va scădea. Aș dori să mă refer acum la regulamentul 1072 în ceea ce privește traficul rutier. Știm că mecanismele din statele membre nu pot monitoriza punerea în aplicare a diferitelor dispoziții. Drept consecință, o serie de state membre au introdus uh, un nou sistem de protecție, cu alte cuvinte, adoptarea unilaterală a unor măsuri de către state membre individuale lucru care are repercursiuni asupra uh, participanților la trafic din alte țări și asupra vehiculelor din alte țări. Cred că trebuie să existe um, un uh, anumit nivel de monitorizare pentru a face un pas înainte și a depăși această abordare unilaterală. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Am o întrebare referitoare la pachetul rutier pentru că are cu siguranță o componentă uh, socială importantă legată și de detașarea lucrătorilor, iar acest element ține și de um, șoferii de tir și salariile minime. Din câte știți, există o procedură de infringement în curs. Aș dori să vă întreb dacă, după părerea dumneavoastră, uh, putem uh, încetini uh, negocierile sau putem ajunge la o înțelegere referitor la componenta socială din uh, pachetul respectiv, pentru că nu există încă o sentință din partea CEJ. Mulțumesc, urmează Izabela de Monte. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, că vă aflați alături de noi. Acum, s-au ridicat deja numeroase puncte importante Aș dori acum să vă întreb în ceea ce privește felul în care Comisia intenționează să continue cu îmbunătățirea strategiilor din sectorul aviației. Cred că trebuie să ne concentrăm asupra acestui sector. Iar colegii mei, deoseb din Italia, au spus lucruri care trebuie luate în calcul. Investițiile din China. Există aici o serie de întrebări fundamentale care trebuie adresate. Natura investițiilor, direcția acestor investiții. Trebuie să ne asigurăm că nu uh, derapează acest proiect și că vom pierde controlul. Trebuie să controlăm investițiile și trebuie să ne asigurăm că sunt compatibile cu planurile de dezvoltare pe care le avem. Domnul președinte, am și eu o întrebare succintă. Avem uh, prevederile referitoare la șoferii de tir. Putem introduce un tahograf uh, atât la tirurile vechi, nu doar la cele noi, și putem controla imediat, putem vedea, de pildă, un șofer de tir din România care traversează Germania, Franța și țările de jos, care se află așadar în Europa de vest, dar este plătit cu salariul minim din România. Sau uh, piloții de la Ryanair, o treime din acești piloți nici măcar nu sunt angajați de Ryanair, sunt plătiți doar atunci când uh, zboară, iar un pilot care are febră de 38 de grade uh, poate să se întrebe zbor sau nu zbor, iar dacă nu zboară nu va primi banii și nu-și va putea plăti chiria de pildă. Uh, Eh, și apare o altă întrebare legată de taxa de autostradă eh, din Germania. În eh, ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung apărea un raport foarte interesant. Austria spune, de pildă, că studenții în Austria primesc burse, iar cei, acei studenți care vin din afară trebuie să plătească 1000 de euro pe semestru. Iar la noi Uh, putem spune că la noi toată lumea e compensată, dar în Germania taxa vamală e vorba doar ca străinii să plătească, iar nemții, germanii vor fi compensați iar dacă acest principiu va intra în vigoare, atunci Europa se va prăbuși. Doar dacă egoismul național este farul care ghidează politica, ne vom prăbuși. De ce? Iată de ce nu înțeleg de ce Juncker a fost de acord. Pentru că uh, Juncker a fost întotdeauna de acord că discriminarea trebuie evitată și CEJ a spus deja acest lucru. Comisia de două ori, oricine poate înainta o plângere din străinătate uh, pentru că trebuie să plătească hotărască în Germania. Ce se va întâmpla dacă vor pierde în instanță sau tuturor le era indiferent și lui Juncker era indiferent? Nu mi se pare corect um, nici cum s-a interacționat cu comisarul aici. E vorba de o decizie de principii care nu cred că are niciun fundament și nu va ajuta Europa să înainteze, ci din protivă e un regres. Domnule comisar, s-au ridicat multe întrebări, iar acum aveți ocazia să răspundeți. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi membri. De ce am impresia că de fiecare dată când vin în Parlament, de fapt mă prezint la o nouă audiere? Am să încerc încă să fac tot ce-mi stă în putință și să răspund la întrebările dumneavoastră în, ce, în măsura posibilului. Domnul președinte, dar la audiere v-ați descurcat atât de bine. Doamna comisar, a fost câteva întrebări referitoare la vehiculele autonome și, dragi prieteni, nu, nu sunt atât de ambițioasă pe cât v-am lăsat impresia. Am să viu cât se poate declară referitor la formulare. Spuneam că noul CITES prevede o serie de servicii care țin de primul nivel de automatizare, ceea ce noi numim vehicule, vehicule conectate. Și în această strategie sunt uh, enumerate toate funcțiile care vizează siguranță sporită în trafic, dispoziții pe care noi uh, le-am uh, dori uh, să le vedem implementate până în 2018. Primul pas, următorul pas, ține de vehiculele care cooperează, cu alte cuvinte, vom spori comunicarea dintre infrastructură și vehicule și comunicarea între vehicule. Eu Aș îndrăzni să vă spun că am dorit ca poate până în 2030 să se ia acest al doilea pas. După care vine pasul cel mare înspre vehiculele autonome, lucru care, bineînțeles, ridică numeroase probleme juridice pe care o parte dintre dumneavoastră deja le-ați scos în evidență. Aici dau dovadă de ceva mai puțină ambiție și aș spune că putem aștepta, poate, ca toate problemele să fie rezolvate până în 2050. Avem așadar uh, un interval considerabil. Trebuie să luăm însă un număr enorm de pași în acest sens. Dar nu vă gândiți la Germania, gândiți-vă la România, la Bulgaria, la Grecia. Și gândiți-vă la toate țările din uh, uh, programul de coeziune. Trebuie să dăm dovadă de realism. Nivelul de absorție nu va fi același în toate statele membre. Prin urmare, când vorbesc de aceste planuri ambițioase, vorbesc în numele Uniunii Europene, în numele spațiului unic de transport. Dar sunt convinsă că vor exista deja regiuni care vor uh, testa această inițiativă, orașe care vor fi gata, vor fi pregătite mult mai repede. Deja vedem în um, aeroporturi, uh, în uh, campusuri, aceste vehicule autonome. Lucrurile vor merge treptat și sunt în favoarea acestui tip de abordare sectorul public uh, față de sectorul privat, bineînțeles, vedem uh, cum uh, se elaborează diferite modele de afaceri, nu doar depinzând de funcțiile vehiculelor, ci și în funcție de platformele digitale. Există tot mai multe vehicule care partajează informații, există tot mai multe modele de colaborare care se pun în aplicare în deosebit oraș și noi sprijinim aceste inițiative. Nu înseamnă însă că aceste modele vorbesc de um, vehicule conectate sau autonome, ci pur și simplu îmbunătățesc uh, felul în care se folosesc vehiculele. Din câte spuneam, uh, Văd că acest lucru apare, aceste soluții apar tot mai mult în capitale. Orașele sunt deosebit de propice pentru a sprijini și următorul pas, decarbonizarea în sectorului transporturilor, care în uh, sectorul privat pare că deja Uh, a luat uh, amploare și în sectorul uh, public, când vorbesc de transportul rutier, iar când vorbesc de aviație, e o înclinație înspre biocombustibil. Poate că e oportun, având în vedere subiectul despre care discutăm, să trec la o altă întrebare care ține de electrificare. Noi încurajăm primarii să aplice decarbonizarea și în uh, transporturile publice și mă bucur că pe 1 decembrie împreună cu BEI am uh, prezentat un instrument important pe care l-am prezentat, uh, am promis deja la Rotterdam că vom veni cu un nou instrument pentru finanțarea vehiculelor fără emisii, iar pe 1 decembrie, împreună cu BEI și Consiliul de Transporturi, am făcut acest anunț, așa cum promisesem. Deja s-au negociat trei dosare, unul deja a fost executat pentru electrificarea rețelei de transport în comun. E vorba de 18 autobuze bazate pe hidrogen, cu ajutorul acestui nou instrument financiar. Sper, prin urmare, că acest proiect uh, se va extinde. Există deja o inițiativă în Franța, una în Spania. Încurajăm orașele, de asemenea, să își pună în comun uh, comenzile pentru ca în acest fel să poată negocia prețuri mult mai avantajoase. Vom continua așadar cu aceste noi instrumente de finanțare. Am fost uh, încurajați de rezultatele obținute. Vor fi instrumente țintite care vor aborda acele verigi slabe din finanțarea publică și în acest fel vom putea încuraja și mai mult digitalizarea și decarbonizarea transportului în comun, așa cum am anunțat în strategia noastră. Dați-mi voi să trec acum la cazul Boeing și Airbus. Știm că sunt două cazuri în discuție. Unul a fost deja, aici s-a pronunțat deja sentința, cred că este împotriva Boeing. Cred că este un precedent important pentru industria aviației, mai ales în ceea ce privește subvențiile. Pe 28 noiembrie biroul OMC a confirmat că sprijinul considerabil uh, din partea autorităților americane pentru Boeing 77X încalcă normele comerciale internaționale. Boeing a primit 5,7 uh, miliarde uh, suplimentare, încălcând în acest fel normele în vigoare biroul OMC a confirmat că Boeing depinde de folosirea unor componente care se uh, elaborează doar pe piața națională, lucruri care încalcă normele internaționale. Dispunem de asemenea de uh, decizia în cazul Airbus. Aici nu prea sunt mulțumită de rezultat, dar uh, Airbus mi-a confirmat că reanalizează la ora o parte din uh, somațiile pe care le-a adus OMC privind finanțarea și au promis să facă adaptările necesare. Cazul însă major este cel uh, referitor la Boeing. Acum, trecând la China. Ați uh, pus o serie de întrebări în ceea ce privește China. Anul trecut, în noiembrie, am semnat cu China o platformă de conectare. E vorba de un cadru important care ne permite să ne desfășurăm relația cu China. Este foarte important să semnalizăm că aici totul se bazează pe reciprocitate. Vrem să planificăm în mod strategic investițiile astfel încât să le putem capitaliza cât se poate de repede. Este deosebit de importantă ceea ce privește legătura feroviară între China și Uniunea Europeană. După o întâlnire de succes la nivel politic organizată la Beijing în acest an, în iunie, am stabilit că vom uh, aplica abordarea coridoarelor, așa cum uh, facem în TNT și să includem toate acele țări de-a lungul coridorului în planificarea comună. Ambele părți au venit cu o listă de proiecte pe care ni le puteam oferi pentru cofinanțare. Am cerut statelor membre să prezinte proiecte. Am primit o listă, cred că, de șase proiecte din statele membre. Acestea au fost de acord cu prezentarea acestor proiecte, iar săptămâna trecută le-au prezentat la Beijing și au primit uh, primele impresii. Lucrurile merg uh, pe drumul cel bun. După cum vă spuneam, ține de normele care guvernează platforma privind conectivitatea. Dar înțeleg îngrijorile dumneavoastră și noi facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că statele noastre membre respectă normele europene atunci când alocă sau când uh, decid uh, proiecte cu investitori chinezi. E vorba de achiziții publice pentru a ne asigura că există șanse egale pentru acele întreprinderi care execută proiectele. Și de asemenea, am invitat, aș spune, colegii chinezi să se asigure că respectă standardele europene. Știm că au existat o serie de probleme în Polonia, după care guvernul polonez a respins finanțarea din uh, partea chineză. Noi am discutat cu ambele părți implicate în uh, tronsonul feroviar uh, Budapesta-Belgrad și aici le-am comunicat statelor membre că dacă vor încălca standardele europene, vom demara procedura de infringement. Nu înseamnă însă că nu salutăm investitorii chinezi, îi eh, invităm în temeiul normelor în vigoare. Maut. <coughs> I had, uh, I had a, That's a after, word. <laughs> but that's what you used. So, uh, anyway, I want to be very clear. Vreau să fiu foarte clar în ce privește acest subiect și am uh, avut o conferință de presă după ce am aflat din partea ministrului decizia pe care a luat-o. Dați-mi voie să spun mai întâi că Comisia la începutul uh, acestor negocieri cu Germania legate de introducerea acestei taxe de autoban, de autostradă, am, Comisia a spus foarte clar condițiile în care am putea accepta sau aproba o astfel de lege. În primul rând, proporționalitatea și, în al doilea rând, soluția trebuie să fie non-discriminatorie. În același timp, am invitat nu doar Germania, ci toate statele membre, pentru că suntem în favoarea principiului poluatorul plătește, acesta fiind principiul uh, uh, după care operăm, am, i-am invitat să urmeze acest lucru și să ia în considerare și taxarea pe bază de distanță. Dar asta nu e o lege, evident, ci a fost doar o invitație, un îndemn. Aceasta este direcția la care noi ne gândim uh, legat de o soluție europeană. Da, sigur, asta e un subiect de negociere cu dumneavoastră și cu Consiliul, deci uh, asta va fi direcția în care va merge propunerea noastră anul viitor. Așadar, acesta a fost punctul pe care ne-am concentrat în acel moment și da, președintele Juncker a discutat cu Germania despre asta, dar el susținea complet numai ce am propus noi și nu a fost nicio altă soluție în discuție decât una care să asigure proporționalitatea și o soluție non-discriminatorie. Așadar, ce am realizat și ce susțin? Care e propunerea pe care o susțin? Mai întâi, Germania cred că a realizat, a îndeplinit proporționalitatea privind această taxă. E vorba de 2,5 euro pe 10 zile mi se pare uh, proporțional cu o perioadă anuală, cu o vinietă anuală. Și uh, pot să accept astfel de taxă. Înțeleg că de la cei care au uh, plătit și înainte taxe, că asta e mult pentru ei, dar Germania are dreptul să impună această taxă, pentru că multe alte state din Europa o fac. Alt lucru pe care l-am realizat și care pentru mine era important și să înțelegem că nu pot să mă implic peste tot, dar pot să am o influență în modul în care formula de calcul a taxei este definită. Am uh, de uh, am uh, decuplat taxa de autostradă de taxele de drum. Așa asta e făcut dar nu pot interveni și nu pot spune Germaniei cum să-și uh, uh, formuleze taxele. Dar în acest moment, uh, taxele de drum obișnuite, care sunt subiectul uh, legilor uh, privind transportul, sunt complet decuplate de taxa de autostradă. Și de la prima zi am luptat pentru această soluție. Deci orice vom face în viitor, pe taxele de drum uh, nu, vor avea, nu va avea nicio legătură cu taxa de autostradă. De aceea sunt atât de satisfăcută. Dar acum încă nu avem modelul revizuit pentru Europa și veți, obține, veți avea propunerea noastră pe masa dumneavoastră probabil în aprilie anul viitor. Sper. Asta e ținta mea. Veți avea uh, plata electronică și revizuirea directivei privind Eurovinieta. Și vom discuta mai departe acest subiect. Dar, de asemenea, trebuie să spun că nu am acceptat nimic uh, final, pentru că trebuie întâi să vedem cum va arăta legea germană când se va publica în monitor oficial german și de-abia după aceea mă voi asigura că o să pot, uh, că e cazul să retrag uh, plângerea la Curtea Europeană de Justiție. Deocamdată e suspendată. Suntem de acord că o suspendăm până vedem soluția oficială a legislatorului, a legiuitorului german. În ce privește 868, uh, lucrăm pe acest subiect de-abia de un an și jumătate. Sunt de acord că nu suficient de repede, toți am fi vrut să o avem cât mai repede. Dar 868 este unul dintre instrumentele pe care le avem pentru negocierile aviatice. E un instrument pe care o să-l avem disponibil. Nu face parte din acordul cuprinzător. Este un, un instrument cu care va lucra acordul cuprinzător. Deci mă aștept ca repede, după anul nou, foarte repede, această propunere să fie disponibilă, să fie gata și să o aveți uh, în fața dumneavoastră. Eu sunt cea care întotdeauna uh, cere acest lucru și uh, face presiuni pentru că am nevoie de acest instrument. Am început negocierile. Bun, nu e urgent să o avem în prima fază, pentru că e o chestiune pe care am lăsat-o pentru final, dar am nevoie de ea în uh, setul meu de scule, ca să spun așa, pentru a lucra cu ea. Dacă ar fi să trec acum, pentru că mă tem că uh, rămân fără timp și aș vrea să mă refer la un lucru despre care m-ați întrebat foarte mult, pachetul rutier. Dați-mi voie să vă ofer niște informații mai cuprinzătoare în legătură cu pachetul rutier, mai ales pe chestiuni sociale. În primul rând, Motivația mea este ca pentru toate aceste elemente importante, shipping-ul, buna reputație, cabotajul, salariul mediu, să am soluții uh, europene care să fie proporționale și să se aplice întregii piețe europene. În ce privește forum shipping-ul și acele companii false, de acele companii gen căsuță poștală. Propunerea merge în direcția ca această companie să fie înregistrată, trebuie să fie înregistrată în țara în care cea mai mare parte a afacerilor companiei se derulează. Sperăm că asta va merge în direcția cea, mai, cea bună pentru a aborda această problemă. Apoi, avem bună reputație. Vrem să forțăm realmente schimbul de informații pentru a ne asigura nu doar că uh, este acoperită siguranța rutieră în acest schimb de informații, dar și toate regulile sociale care vor fi subiectul unui schimb de informații. Asta este ce propunem ca să identificăm mai bine acei operatori care abuzează de sistemul legal și Apoi, evident, după ce identificăm, să acționăm astfel încât să asigurăm condiții egale. A treia regulă este legată de cabotaj. Nu vrem să schimbăm lucrurile complet, doar pe, pe baza cererilor venite de la statele membre vrem să ne asigurăm că avem o explicație comună a regulilor care uh, sunt de aplicat. Asta e intenția noastră, asta vă vom propune și în direcția aceasta vom merge. Pentru mine, și vă împărtășesc acest lucru, uh, există o propunere interesantă și anume ca în loc să numărăm uh, câte uh, pick-up-uri se fac la, pe calea de întoarcere, să calculăm distanța și calendarul de timp în care un camion trebuie să părăsească o anumită țară. Și aici așteptăm mai multe consultări și vreau să vă informez că mă întâlnesc cu toate asociațiile uh, Uh, transportatorilor, camionagilor aici la Bruxelles. Ei s-au înregistrat din toate statele membre, o să vină și vrem să avem un dialog constructiv cu ei. Uh, salariu minim. Aici avem o provocare serioasă, pentru că salariul minim, evident, împarte Uniunea Europeană în două tabere foarte puternice, amândouă, dar cred că avem un interes comun și anume să găsim o soluție europeană. Cred că în directiva privind uh, detașarea lucrătorilor va trebui să facem o excepție pentru transport, nu vom putea folosi aceleași reguli și mă bucur că colegul, colega Thyssen uh, e de acord cu asta și să avem, o, o să avem o, un modul special, dacă putem să numim așa, în directiva privind uh, muncitorii detașați în ce privește transportul. Dar încă avem nevoie de o soluție bună. Nu cred că putem să uh, lucrăm cu ce avem acum. Va trebui să trecem dincolo de uh, pozițiile actuale și să găsim ceva care să uh, rezolve preocupările ambelor tabere. Ce aș vrea să subliniez aici pe acest subiect este că am nevoie de ajutorul noastră ca să împiedicăm fragmentarea pieței europene unice. Pentru că dacă permite fragmentarea, atunci se termină cu piața unică. Sunt motivate foarte mult de această dorință și continui să invit toți partenerii ca să găsim soluții la asta. Suplimentar au fost comentarii în legătură cu fraudele la tahografe, care au fost subliniate și în Consiliu de asemenea. Venim cu noi specificații tehnice pentru tahografe și dacă statele membre, Parlamentul și Consiliul sunt gata să facă progrese aici, eu sunt pentru mâine, dacă vreți să le introducem. Serios. Pentru că noua tehnologie există, o putem folosi și dacă putem să o împingem uh, cât mai rapid, să Uh, o facem. Mai există și o altă problemă care va deveni parte a pachetului, nu e pe listă, dar obținem din ce în ce mai multe comentarii, primim din ce în ce mai multe comentarii de la statele membre. E vorba de camioanele uh, sub 3,5 tone și aparent, aparent aici sunt multe fraude. Am cerut statele membre dovezi și dacă le voi primi, serviciile le uh, vor examina și vom lua o decizie, dar deocamdată n-am nimic pe, pe masă, ca să spun așa, e doar, sunt doar uh, zvonuri. Vă împărtășesc uh, frustrarea, dragi colegi. Îmi place propunerea trimisului special, dar este un fapt. Știți și noastră ca și mine că e o problemă de subsidiaritate, e o chestiune legată de suveranitatea a două state membre, am folosit toate mijloacele diplomatice posibile, serios. Și sunt foarte frustrată. N-am știut că putem avea astfel de situații, astfel de blocaje în politica europeană, dar avem. Deci invit uh, Spania și Marea Britanie și președintele a invitat uh, și doamna Mogherini Uniunea Europeană nu are niciun fel de mijloace juridice prin care să abordeze această chestiune. Este o problemă între Spania și Marea Britanie. Deci vă invit pe toți, dacă puteți face ceva să faceți pentru a susține în mod constructiv acest dialog, pentru a găsi o soluție finală, pentru că întreaga aviație este pusă în pericol de această situație și pierdem miliarde de euro pe an din cauza lipsei de eficiență a cerului european unic. Și avem soluții. Avem soluții. Așadar, da, nu știu, poate că uh, o să renunț la CS2+. Plus. Uh, nu știu, poate o să încercăm o soluție nouă. Încă mai speram să existe un rezultat pozitiv și încă mai sper, știți că speranța mare ultima. În ce privește Uber, problema Uber, așa cum uh, ați subliniat, Cred că soluția a mers în direcția că legislația națională trebuie să decidă dacă e vorba de un serviciu de transport sau nu. Uh, nu renunț la asta, avem nevoie de o soluție europeană, probabil, dar serviciile de taxi sunt servicii orășenești. Ce mă preocupă pe mine sunt serviciile transfrontaliere. Deci vom continua dialogul în această direcție eh, pentru a găsi o soluție care se aplice la tot. Am două preocupări, nu legate neapărat de uh, Uber, neapărat de Uber, ci de economia colaborativă care încearcă să rupă monopolurile locale prin platforme, prin această economie a platformelor, se creează practic uh, monopoluri uh, globale. Două lucruri. Colegul meu, Moscovici, încearcă să încurajeze uh, plata taxelor și impozitelor acolo unde profiturile sunt făcute. Asta ne-ar ajuta foarte mult. A doua preocupare este ce se va întâmpla cu forța de muncă, pentru că sunt foarte mulți oameni în această economie colaborativă. Când model, ce se va întâmpla când modelul de afaceri se va schimba din nou și acești oameni nu au niciun fel de educație, de training, de educație continuă uh, atunci când uh, trebuie să facă o schimbare în cariera lor. Deci acestea sunt două chestiuni care mă preocupă și pe care vom continua să le abordăm și trebuie să găsim din nou soluții europene pentru asta, nu neapărat doar pentru Uber, ci pentru economia colaborativă în general. În ce privește țintele serioase, pe scurt, dați-mi voie să vă împărtășesc uh, cifrele. Pentru siguranța rutieră, după cum știți, uh, e un alt domeniu frustrant, dar cred că toate serviciile colaborează și sunt sigură că vom găsi o soluție. Am avut 135.000 de accidente grave pe an în Europa. Imaginați-vă, 135.000 de accidente grave. Gândiți-vă la toate familiile afectate, unele pe termen lung. Am avut 26.000 de decese pe an. 26 de mii de decese. Acestea sunt cifre foarte grave. Da, stimate domnule Van der Kamp. Asta nu înseamnă că nu am realizat nimic. A, am realizat, l am înjumătățit. l am înjumătățit, dar nu mai facem proiecte, progrese. Uh, am uh, înjumătățit uh, cifra, dar pentru a atinge țintele pe 2020 trebuie să găsim modalități uh, prin care să facem noi progrese, pentru că problem, problema este că țările eh, cele mai de succes acum stagnează. Și sper că tehnologia poate să ne ajute realmente, de aceea cu, am o mare speranță să ce CITS-ul, eh, sistemele de automobile uh, automate, uh, noi funcționalități în începește automobile care vor reduce numărul de accidente. Sper că uh, aceste lucruri vor începe să se dezvolte pe măsură ce digitalizarea uh, se dezvoltă în toate modalitățile de transport, dar vom anunța asta anul viitor pe baza raportului privind accidentele grave. Vom anunța și țintele pe care le vom avea și avem deja 16 state membre care au raportat cifra accidentelor grave și rănilor grave din accidente și invit toate țările să raporteze aceste cifre până în martie anul viitor ca să avem măcar un model aproximativ uh, și să ne stabilim apoi niște ținte realiste privind uh, rănirile grave. De asemenea, vă pot spune cam uh, dus acest subiect în atenția președinției malteze. Sub umbrela Consiliului Informal vom găzdui o conferință mare privind uh, siguranța rutieră în cooperare și cu Națiunile Unite și cu ambasadorii Națiunilor Unite și mă bucură nivelul de implicare a tuturor actorilor, a tuturor stakeholderilor așa, faimosul roadshow chiar a servit la ceva Polonia și a îmbunătățit statisticile, am colaborat cu 23 de actori implicați încercând să creăm un model sistemic, unul holistic și știu că lucrurile se pot rezolva, lucrurile se pot face, dar e nevoie de foarte multă coordonare și de foarte multă energie pentru a face progrese. Progresul Ed, uh, proiectul Edward este foarte încurajator pentru că am avut uh, acea zi uh, fără accidente uh, cu morți pe străzile Europei și au fost foarte multe țări care au reușit acest lucru. Deci lucrurile se pot face. Poate atunci trebuie să mă opresc aici să treceți la următorul subiect. Știu că mai sunt și alte întrebări și vă voi răspunde direct. Vă mulțumesc foarte mult. Again, thank you very much. Președinte, mulțumesc foarte mult. Camera weiter. Acum trebuie să continuăm cu ușile închise. Următoarea întâlnire este prevăzută pentru miercuri, 25 ianuarie, la ora 9. Acum vom continua cu ușile închise, întâlnirea coordonatorilor. Nu vom mai continua să transmitem pe internet. O pauză scurtă, după care vom continua cu raportul referitor la ședința președinției Consiliului.